va avea loc mâine la ora 12. Dámy a pánové, dalším bodem pořádu jednání. Doamnelor și domnilor, trecem acum la Următorul punct de pe ordinea de zi, întrebare cu solicitare de răspuns oral la adresa Comisiei, impactul austerității asupra condițiilor de viață ale persoanelor cu dizabilități. întrebare elaborată de Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri Sociale. Primul vorbitor, doamna Pervanș Beres. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar, dragi colegi. Comisia pentru Ocupare și um, Afaceri Sociale a dorit dezbatere în plenară asupra impactului politicilor de austeritate asupra condițiilor de viață ale persoanelor handicapate. Uh, Uh, înainte de a vă prezenta acest subiect, doresc să vă spun că În afara Parlamentului uh, am întâlnit un eco important în rândul uh, ONG-urilor și institutelor care se ocupă de soarta persoanelor cu handicap Handicapul afectează o zecime din cetățenii Uniunii Europene și uh, nivelul sărăciei în rândul acestora este cu 70% mai mare decât, media, decât în rândul mediei populației Uniunii. Um, nivelul de ocupare a persoanelor cu handicap este doar de 40%. Doar un sfert din, uh, popula- un sfert din populație se confruntă la un moment dat în viață cu persoane cu probleme de sănătate uh, mentală și um, o treime din uh, persoanele de peste 75 de ani suferă de un handicap parțial și mulți dintre aceștia au handicapuri importante. 35% ehm, din persoanele handicapate nu au acces la școală. 70 ehm, eh, și doar de 17% în rândul persoanelor fără handicap. Iată cât de importantă este, eh, cât de important este subiectul discutat astăzi. Uniunea Europeană are un întreg arsenal de măsuri de care vă ocupați, doamnă comisar. Carta Drepturilor Fundamentale, în articolul 1, indică că demnitatea umană este impiolabilă. Indică în uh, articolul 30, 21 că discriminarea pe bază de handicap este contrară dreptului Uniunii sau în articolul 26 recunoaște că respectarea drepturilor persoanelor cu handicap și măsurile uh, asigurând autonomia, integrarea lor socială și profesională și uh, participarea la viața în comunitate trebuie să fie asigurate. Nici Convenția ONU, nici uh, tratatul privind uh, Uniunea Europeană nu uită aceste uh, prevederi. Aș dori să amintesc Uniunii că între prioritățile strategiei 2010-2020 pentru persoanelor handicapate și-a indicat voința de a garanta persoanelor cu handicap accesul la bunuri și servicii, inclusiv bunuri și servicii publice. În aceeași comunicare, Comisia a indicat că persoanele cu handicap trebuie să participe pe deplin în viața în, în societate și să se elimine barierele, să se ofere servicii de proximitate de calitate, inclusiv accesul la o asistență personalizată. A indicat de asemenea că trebuie să se permită mai multor persoane cu handicap să dispună de un venit decent Uh, pe piața muncii. Parlamentul European a reacționat pe baza unui raport al colegului Adam Coza într-o rezoluție din 25 octombrie 2011. Dar ce constatăm noi astăzi? Constatăm faptul că politicile de austeritate nu fac decât să agraveze situația deja foarte dificilă a persoanelor cu handicap fac să scadă cheltuielile publice în domeniul sănătății și accesului la îngrijiri. Limitează investițiile în structuri esențiale pentru mobilitatea și um, incluziunea persoanelor cu handicap. Iar strategiile, strategii UE 2020 erau de a atinge un nivel de ocupare a persoanelor cu handicap de 75% în eh, rândul persoanelor între 20 și 65 de ani și să se reducă cu 20 de milioane numărul persoanelor eh, sărace sau eh, în risc de excluziune socială. Dacă nu integrăm persoanele în situații de handicap pe piața muncii, nu vom atinge aceste obiective. E vorba și de egalitatea șanselor pentru Uniune fidelă valorilor sale, în care este importantă echitatea, care trebuie să ofere persoanelor cu handicap posibilitatea de a-și reuși viața. O Uniune Europeană solidară care să poată să acționeze în interesul persoanelor cu handicap pentru toți cetățenii. De aceea, Comisia Europeană trebuie să fie coerentă cu strategia pe care a adoptat-o și Parlamentul European a sprijinit-o și poate în această acțiune și Parlamentul trebuie să uh, dea Comisiei sugestii de acțiune. Mm, Comisia trebuie să-și arate disponibilitatea uh, pentru a evalua propunerile și recomandările Parlamentului European pe baza raportului Eh, pe care va eh, prezenta colega mea Jean Lambert privind accesul la îngrijiri medicale ale populațiilor vulnerabile. Iată care sunt propunerile noastre în acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum doresc să-i dau cuvântul doamnei comisar Reding. Merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i spun, doamnei raportor, că mesajul său a fost foarte bine înțeles și, bineînțeles, Comisia Europeană urmărește îndeaproape nu doar ceea ce atrage atenția Parlamentul, ci și ceea ce dorește Parlamentul, pentru că ambele instituții doresc până la urmă același lucru, și anume ca drepturile fundamentale ale cetățenilor, indiferent de categoria lor, să fie respectate. Și pot să asigur instituția dumneavoastră că anul acesta vom uh, prezenta legislația europeană în domeniul accesibilității. Accessibility în engleză, nu știu foarte bine termenul în franceză, spune doamna comisar, dar această propunere este pe cale de a fi prezentată. Sunt absolut de acord cu doamna Bereș atunci când spune că procesul de îmbătrânire a populației și criza economică, pentru că cele două merg mână în mână, creează presiuni deosebite asupra sistemului de protecție socială. Finanțarea serviciilor sociale este din ce în ce mai dificilă și în același timp știm cu toții foarte bine că nevoia de a găsi noi factori de creștere face ca problema șomajului pentru toate sectoarele populației să fie din ce în ce mai esențială și aici includ și rata de șomaj pentru persoanele cu dizabilități. Știm de asemenea foarte bine că persoanele cu dizabilități se confruntă cu mai multe obstacole decât celelalte categorii ale populației. Și așa este chiar și în perioade de creștere economică, așa că vă imaginați uh, că problemele sunt din ce în ce mai grave în momente ca acestea, când um, problemele sunt și mai mari. Situația se înrăutățește în perioada de criză economică. Anumite categorii de cetățeni sunt din ce în ce mai vulnerabili și riscul excluziunii este din ce în ce mai mare și aș cita aici un studiu uh, recent al Fundației și Consorțiului European pentru Drepturile Omului și Dizabilități. Acest raport arată că reducerea cheltuielilor pentru serviciile sociale și de sănătate ar putea duce la o creștere disproporționată a numărului de persoane cu dizabilități care și-ar pierde locul de muncă. Deci nu este vorba aici de o legătură orizontală, ci de una mai degrabă exponențială. O problemă care uh, este foarte dăunătoare pentru această categorie. Această fundație a analizat situația în șase state membre, Irlanda, Grecia, Portugalia, Spania, Ungaria și Marea Britanie. Toate acestea sunt state membre unde există o criză economică și datele pe care nu le putem ignora sunt acestea care ne arată că există o legătură exponențială asupra acestei categorii de persoane cu disabilități. Poate știți de asemenea că în cadrul semestrului european recomandările specifice pe țară pentru Estonia, Danemarca și țările de jos au referințe numeroase la aceste probleme legate de persoanele cu dizabilități în documentele de lucru ale Comisiei. La ora actuală, Comisia lucrează și asupra recomandărilor pentru uh, perioada 2013 uh, și cred că lucrurile nu s-au îmbunătățit, ci mai degrabă din potrivă s-au răutățit. Pentru noi, problema disabilităților este una transversală și facem eforturi deosebite pentru a include această problemă, această realitate, să-i spunem, realitatea societății, în toate politicile noastre. Aș uh, cita aici uh, Europa 2020 și strategia pentru creștere economică. Acestea sunt exemple, printre altele, în acest sens. Iată de ce Pachetul pentru investiții sociale care a fost adoptat recent subliniază nevoia ca statele membre să facă investiții în servicii care să crească capitalul uman și să crească capacitatea persoanelor de a participa în societate și în economia societății și să întărească capacitatea de a face față riscului. Iată de ce propunerile Comisiei în ceea ce privește regulamentul pentru Fondul Social European, identifică și citez aici faptul că accesul la servicii sociale sustenabile și de calitate, inclusiv serviciile de interes general, reprezintă una dintre cele șase priorități de investiții. Și aceasta includ și dezvoltarea unor servicii sociale integrate care să prevină instituționalizarea grupurilor cele mai vulnerabile, pentru că aceasta este o altă problemă pe care cred că am uh, dezbătut-o deja de mai multe ori aici la Parlamentul European. Există o logică a economiei uh, sociale de piață și îmi pare rău să vorbesc despre acest concept acum, dar și el trebuie integrat, pentru că există oportunitatea de a dezvolta anumite segmente ale acestei economii sociale de piață. Aș cita aici așa numitele white jobs, uh, joburile din uh, sectorul de sănătate, uh, care sunt de asemenea importante pentru o creștere a nivelului de ocupare. De asemenea, așa numitele uh, locuri de muncă verzi uh, din domeniul ecolo- ecologiei, de asemenea locurile de muncă în domeniul IT. Aici există un potențial de dezvoltare foarte mare de care s-a ținut cont în sondajul anual realizat pe anul 2012. În cadrul acestui sondaj, Comisia recomandă ca statele membre să ia inițiativă pentru facilitarea dezvoltării acestor sectoare. Aș vrea să vă dau doar câteva date statistice în ceea ce privește aceste locuri de muncă albe. 22 de milioane de persoane care lucrează în 2010, 1,5 milioane în plus până în 2020, și vor ajunge la 10% din toate locurile de muncă din UE. Serviciile de sănătate și sociale reprezintă între 5 și 13% din PIB. Ele reprezintă o valoare adăugată de 800 de miliarde anual pentru economia europeană. Știu că din partea Parlamentului și pe bună dreptate voi primi următorul răspuns, că plata acestor locuri de muncă se află acum sub presiuni foarte puternice. E adevărat, poate că aveți dreptate, dar ar trebui totuși să analizăm situația în acest sector pentru a vedea cum putem dezvolta și mai mult aceste locuri de muncă și locurile de muncă care au de-a face cu integrarea persoanelor cu dizabilități. Și trebuie să vedem și uh, politicile fiscale pe care le promovăm pentru că în unele state membre există stimulente fiscale în acest sens pentru ca companiile să angajeze persoane cu dizabilități pentru a încuraja pe unii să rămână pe piața muncii sau să se reintegreze pe această piață. Și aceasta mă aduce la legislația europeană legislație pe care ne bazăm acțiunile noastre în domeniu. E vorba de o directivă a Consiliului din 2007-8 pentru un cadru general de tratament egal. Aceasta a fost transpusă în legislația națională de către toate statele membre și statele membre sunt responsabile pentru implementarea acestei legislații, fiecare în țara sa. Comisia monitorizează felul în care statele membre aplică această directivă a Consiliului în legislația națională. În 2013, deci anul acesta, vom prezenta un raport de implementare pe marginea acestei directive, care, bineînțeles, va fi discutat după aceea la Parlament. Aș vrea să spun câteva cuvinte și în legătură cu Convenția Națiunilor Unite pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități. Știți probabil că Uniunea Europeană este membru la această convenție și a încercat uh, din totdeauna să împingă statele membre pentru a intra în această Convenție a Națiunilor Unite. Chiar anul acesta, Comisia va publica un prim raport pentru comitetele Uh, competente de la Națiunile Unite pentru a arăta felul în care statele membre îndeplinesc această convenție și în același timp vom face o revizuire a progreselor în ceea ce privește implementarea directivei și a strategiei pentru persoanele cu dizabilități. Așa cum spunea doamna raportor, pe bună dreptate, la jumătatea anului vom veni și cu un cadru juridic pentru accesibilitate, un element foarte important nu doar pentru categoriile persoanelor cu dizabilități, ci și pentru acele dizabilități uh, care au legătură cu vârsta și care sunt în creștere în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă comisar, pentru această expunere atât de detaliată și aș vrea să vă informez că discursul dumneavoastră fusese programat doar pentru 3 minute. Așa că iată de ce avem câteodată problemă și aș ruga acum pe colegii mei să scurteze un pic uh, discursurile pregătite. Este doar o remarcă minoră. Acum, uh, domnul Coșa, vă rog pentru două minute. Köszönöm a szót. Tisztelt kollégák, tisztelt alelnök asszony, szeretnék konkrét lenni. Most... Mulțumesc. Voi fi foarte concis. Strategia cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități este deosebit de importantă și raportul Parlamentului din 2011 ar trebui să fie și el integrat în acest document. Știm că situația persoanelor cu dizabilități s-a înrăutățit în statele membre ale Uniunii Europene. Uh, credem că discuția de astăzi vine într-un moment foarte potrivit și trebuie să vorbim despre strategiile pe termen lung. Mm, să ne uităm, de exemplu, la strategia din Ungaria. Așadar, să ne uităm la ce se întâmplă cu situația de pe piața muncii, pentru că acolo trebuie să facem mult mai multe pentru persoanele care se confruntă mai ales cu dizabilități grave. Pentru că și acestea trebuie să aibă posibilitatea de a avea un loc de muncă adecvat. Se vorbește foarte mult despre acele locuri de muncă protejate și multe persoane cu dizabilități s-au uh, găsit totuși excluse de pe piața muncii. De aceea, este nevoie de o adaptare a locurilor de muncă. Avem nevoie de servicii personalizate, de servicii adaptate, speciale pentru persoanele cu dizabilități. Un alt punct integrarea socială. Aceasta ar trebui să înceapă odată cu educația, odată cu învățământul primar. Trebuie susținut, susținut accesul la locuri de muncă pentru toate persoanele cu dizabilități, pentru că acest acces costă mai puțin decât un iPhone, de exemplu, dar uh, fără astfel de măsuri, accesul la locurile de muncă nu va fi posibil pentru persoanele cu handicap. sute de miliarde au fost uh, cheltuite pentru stabilizarea sectorului financiar. Și ce am rezolvat? Să ne uităm acum la sutele de mii de uh, persoane cu handicap care astăzi nu mai au un loc de muncă și care ajung pe stradă. Vă mulțumesc foarte mult. Acum, pentru două minute, doamna Gheonci. Mulțumesc. Domnule președinte, am discutat mult despre consecințele crizei economice asupra persoanelor care au nevoie de protecție. Persoanele cu handicap trebuie protejate și aceasta este de altfel o prioritate a strategiei UE 2020. Faptul că avem, există mai puține locuri de muncă, faptul că a crescut șomajul nu înseamnă că ă, persoanele cu handicap nu mai pot să își găsească deloc un loc de muncă. Pensiile pentru handicap au scăzut și unii oameni nu au niciun fel de sprijin material. De aceea cer instituțiilor să reevalueze situația și Uh, să identifice eventualele discriminări împotriva persoanelor cu handicap, uh, să se asigure că reducerile bugetului uh, comunitar și european nu au repercusiuni negative asupra lor și să vadă ce măsuri se pot lua pentru a rezolva situația. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Harkin. Mulțumesc. Conferința recentă asupra dizabilității de la Parlamentul European, o colegă de-a mea, Valerie Mor, care este managerul um, unui centru uh, cu sediul la Londra spunea că persoanele cu dizabilități sunt întotdeauna au întotdeauna un risc mai ridicat de sărăcie și probabilitatea este mai mare să ajungă în situații de sărăcie, iar într-o situație de austeritate n-au nicio șansă. Iată de ce în seara aceasta avem această întrebare pentru Comisie, pentru că impactul asupra cetățenilor de rând în această perioadă de austeritate este foarte mare, dar este și mai mare pentru persoanele cu dizabilități. Iată de ce Comisia și statele membre trebuie să aibă niște acțiuni proactive pentru a se asigura că aceste persoane nu sunt și mai marginalizate. Și acesta este și motivul pentru care Comisia de Ocupare cere să se analizeze indicatorii sociali pe lângă cei economici în semestrul european. În ultimii ani în Irlanda au fost făcute reduceri în ceea ce privește funcționarii noștri, de asemenea în ceea ce privește ajutoarele de mobilitate, de asistență socială și acestea reduc uh, oportunitatea de a avea o interacțiune socială și chiar și de a lucra. Și multe persoane acum uh, devin prizonieri acasă la ei. Însă, principala problemă este că după mulți ani de muncă bună, acum uh, toate aceste măsuri pe care le-am construit cu atâta greutate se vor dărâma. Ceea ce vreau să vă spun este că persoanele cu disabilități vor fi făcute ca o povară pentru stat. La întâlnirile recente de la comisia noastră, un reprezentant din Belgia ne-a vorbit despre această problemă în uh, Belgia și faptul că uh, banii contribuabililor nu sunt folosiți de ajuns de bine. De asemenea, se trece de la incluziunea socială la un sistem medical. În al treilea rând, povara este foarte mare pentru sistemele sociale și în al patrulea rând, reducerea serviciilor sociale și de șomaj în rândul persoanelor cu dizabilități va duce la o creștere a numărului acestora a persoanelor care trăiesc în sărăcie. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Lambert pentru un minut. Um, Mulțumesc. Salut uh, ocazia de a adresa această întrebare Comisiei. Știm în acest Parlament uh, um, care este situația omajului uh, în Uniunea Europeană și tinerii cu dizabilități sunt cei care se confruntă cu cele mai mari greutăți pentru a um, obține un prim loc de muncă în toate sectoarele. Ca urmare, propunerea de accesibilitate menționată de doamna comisar trebuie salutată deocamdată, dar am dorit să vedem o implementare activă pe teren a directivei privind discriminarea. Așa cum știm, reducerile uh, bugetare uh, afectează incluziunea socială, mai ales în țările cele mai progresiste. Așa cum a spus doamna Harkin, există foarte multe dovezi că persoanele cu dizabilități uh, se confruntă cu ostilitate crescută în multe state membre. Ultimul sondaj realizat de UK Charity ne arată că această um, ostilitate a crescut cu 40% numai în 4 luni, uh, lucru care este um, uh, vizibil și în presă, chiar și în presa de calitate cum este The Telegraph. Trebuie să schimbăm această modalitate de gândire care ar putea avea niște efecte negative foarte grave pe termen lung. Mulțumesc și acum un minut și jumătate, domnul Murphy. Mulțumesc, domnule președinte. Am luat inițiativa cu sprijinul uh, multor grupuri uh, de ajutorare a persoanelor cu handicap uh, de a evolua impactul uh, Uh, politicilor de austeritate asupra persoanelor cu handicap, nivel ridicat de șomaj, uh, reducerea bugetului pentru servicii, servicii publice și așa mai departe. În Irlanda, reducerea budecare au dus uh, la reducerea masivă a orelor plătite asistenților personali. Aceste politici uh, nu înseamnă doar faptul că persoanelor li se îngreunează viața. Sunt încălcări ale drepturilor omului. Am luptat zeci de ani împotriva uh, instituționalizării pentru dreptul de a fi tratat cu demnitate trebuie să se permită oamenilor cu handicap uh, să participe în societate, să aibă drepturi esențiale, dreptul la muncă, la familie, dreptul la uh, învățământ. Toate aceste drepturi sunt amenințate. Persoanele cu handicap nu sunt victime pasive. Ei au luptat uh, cu mult curaj. De exemplu, în campanie există o campanie împotriva reducerilor orelor de asistență personală. se uh, Uh, colaborează cu uh, mișcările sindicale și de alte tipuri. Guvernele din Uniunea Europeană uh, au dat prioritate băncilor, bogaților, față de persoanelor cu handicap se dă prioritate piețelor, se dă prioritate ideilor că bogăția firmelor mari în Uniunea Europeană nu poate fi atinsă și trebuie să li se plătească, să se plătească toate datoriile, indiferent de costurile sociale. Mulțumesc! Madame. Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Galpelci. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar. Regulile și angajamentele internaționale merg în direcția cea bună. Însă aceasta este doar o chestiune de suprafață și o chestiune politică, dar la nivelul implementării lucrurile stau cu totul altfel. Există probleme și avem nevoie de o politică socială în domeniul sănătății și al educației. În Ungaria, 14% din persoanele cu dizabilități au lucrat în urmă cu 10 ani, însă acum acest procent este de 21%, dar munca lor nu este competitivă. Iată de ce guvernul are o responsabilitate deosebită din punct de vedere al îngrijirilor medicale, al subvențiilor, al plăților care sunt oferite și care nu sunt suficiente pentru că ele stimulează inactivitatea. Dar trebuie să se creeze noi oportunități pentru ca persoanele cu dizabilități să aibă cu adevărat acces la piața muncii. Pentru aceasta trebuie să creăm stimulente pentru angajatori și proiecte de achiziții publice susținute pentru persoanele cu dizabilități. De asemenea, trebuie să se facă și campanii de informare asupra drepturilor acestor persoane. Iată de ce dezbaterea aceasta este atât de importantă, o dezbatere de actualitate și avem nevoie de soluții concrete. Mulțumesc, doamna Costello, un minut. Mulțumesc. 18 milioane de um, locuitori din Europa sunt uh, persoane cu dizabilități și rata de șomaj este de două ori mai mare în rândul acestor persoane. Uh, rata de sărăcie este de, cu 70% mai mare decât cea a mediei europene. Foarte multe persoane cu dizabilități au suferit în mod disproporționat uh, în urma reducerilor bugetare și s-a acordat prea puțină atenție la nivel european și de către Troica asupra impactului acestor reduceri uh, um, asupra persoanelor cu dizabilități. Și am dorit să știm cum um, intenționează Comisia să se asigure că um, aceste persoane cu dizabilități sunt și ele prezente în strategiile sale pentru a uh, evita discriminarea. Trebuie să vedem care sunt și măsurile care ne vor permite să ne asigurăm că aceste persoane cu dizabilități pot rămâne pe piața muncii. Trebuie de asemenea să le garantăm accesul la îngrijire și uh, Uh, comisia trebuie să întreprindă acțiuni pentru a proteja această categorie deosebit de importantă a populației europene și de a respecta drepturile fundamentale. Mulțumesc, uh, doamna Jordan. Evropski podarek ob letošnjem 8. marcu je Domnule președinte, stimați eurodeputați, Uniunea Europeană a adoptat măsuri de luptă împotriva crizei, dar criza uh, afectează mai ales femeile. Trebuie să vorbim acum și despre persoanelor cu dizabilități. Trecem printr-o perioadă de criză și într-un mediu concurențial, cel care are de câștigat este cel mai adaptabil, cel mai agresiv. Situația deci este aceeași și pe piața muncii, de aceea grupurile cele mai fragile sunt cele mai afectate. Situația e dificilă. În 2012, uh, riscul de sărăcie în rândul persoanelor cu handicap era aproximativ de 21% până la 25% în Slovenia. În acest context, nu trebuie să uităm faptul că una dintre cele mai mari valori ale Uniunii este solidaritatea. Deci trebuie să fim mai eficace, e nevoie de mai multă disciplină, nu ne putem permite să consumăm mai mult decât producem, știm asta, dar um, lucrurile trebuie să fie repartizate mai bine. Trebuie să ne asigurăm că că cei care au cea mai mare nevoie de protecție nu vor fi cei care plătesc cel mai mare cost al crizei și persoanele cu dizabilități trebuie să poată să trăiască demne. Ne putem fixa următorul obiectiv, relansarea economiei, reducerea șomajului, loc de, locuri de muncă uh, echitabile pentru salariu echitabil și garanții pentru buna funcționare a statului social. Mulțumesc. Domnul Howitt. Mulțumesc. Într-adevăr, nu există o vârstă la care să fie protejat uh, împotriva acestor probleme, acestor reduceri. Mulți au manifestat în pijama pentru a arăta că sunt lipsiți de toate aceste servicii de care au nevoie. Coaliția persoanelor cu dizabilități arată că unul din patru uh, Uh, își pierd ajutoarele de trai și ajung în condiții foarte proaste de trai. Și uh, mulți se devin pacienți și încearcă să se sinucidă. Doi din uh, trei sunt afectați uh, de probleme foarte grave, foarte mulți în circunscripția mea. În Marea Britanie se arată că persoanele cu dizabilități reprezintă 8% din populație, dar Mm, sunt cei care suportă 29% din reduceri. Cei cu dizabilități nu au serviciile necesare pentru a se ridica din pat, dar uh, sunt supuși taxelor pentru aceasta. Deși uh, ei sunt uh, potriviți pentru locuri de muncă, guvernul nu le oferă această posibilitate și alocațiile lor sunt retrase, iar persoanele cu dezabilități pur și simplu nu mai sunt tentate de viață. Mulțumesc și acum pentru un minut și jumătate doamna Estaras Fedragut. Mulțumesc, domnule președinte. Efectele crizei sunt foarte clare, așa cum s-a spus aici, pentru întreaga societate, dar uh, provoacă efecte deosebite în categoriile cele mai vulnerabile, cum ar fi persoanele cu dizabilități. Uh, Așa că în urma reducerilor, această categorie poate fi supusă unei duble discriminări, așa că Uniunea Europeană, care susține drepturile omului, ar trebui să se asigure că acest lucru să nu se întâmple. Convenția Națiunilor Unite asupra drepturilor persoanelor cu disabilități este importantă și a reprezentat uh, un element istoric pentru consolidarea drepturilor omului. Acesta însă nu este începutul, nu este doar sfârșitul, ci începutul unui proces nou. În conformitate cu această convenție, nu ne putem permite ca această categorie socială, care oricum este discriminată, să fie discriminată în plus și să dăm înapoi față de ce am obținut până acum. Nu ne putem permite acest lucru. Este esențial ca toate măsurile de austeritate care sunt luate la nivelul statelor membre să mențină nivelul de protecție și de drepturi sociale, economice și culturale la care se ajunsese, iar măsurile de austeritate trebuie să fie temporale proporționale și să nu uh, aducă prejudicii acestor drepturi. Națiunile Unite spuneau că în perioada de criză eforturile trebuie să fie și mai mari pentru a putea garanta drepturile omului pentru toată lumea, fără niciun fel de discriminare și în special pentru acele persoane care sunt mai vulnerabile. Articolul 27 al acestei convenții este foarte clar în ceea ce privește dreptul la locul de muncă. Însă, înainte de a vorbi de muncă, ar trebui să vorbim despre o educație inclusivă, despre egalitatea împărtășirea noastră a tuturor și a acelorași oportunități pentru toți. Așa că aș vrea să o cer pe do- să-i cer doamnei uh, comisar să meargă mai departe pe drumul pe care au început să meargă și ca austeritatea să nu ducă la reduceri pentru această categorie socială. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, trecem la procedura intervențiilor spontane, însă vă anunț că avem 12 cereri de lor de cuvânt și avem doar 5 minute la dispoziție. Iar uh, timpul pe care îl aveam la dispoziție era până la 11 noaptea, oricum suntem în întârziere, ceea ce înseamnă, în concluzie, că îi voi accepta doar pe cei care n-au vorbit până acum la această procedură. În primul rând, doamna Cicelesca dzisiejsza debata jest bardzo ważnym elementem zwrócenia uwagi. Mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea de astăzi este foarte importantă. Într-adevăr, trebuie să arătăm cetățenilor că nu suntem gata să acceptăm excluderea acestor uh, persoane cu dizabilități. Din păcate, mm, odată cu aceste politici de austeritate, apar și aceste situații de discriminare. De aceea trebuie să ne gândim la situația persoanelor cu handicap pentru a le permite integrarea pe piața muncii uh, și pentru a le permite să folosească noile tehnologii. Toate statele membre ale Uniunii Europene trebuie să pună în aplicare măsuri care să permită persoanelor cu dizabilități să trăiască o viață cât mai normală. De aceea, cer Comisiei să uh, transmită o recomandare statelor membre. În acest sens, e nevoie de o strategie europeană pentru persoanele handicapate în situații de criză. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Bendergast. Colleagues. Mulțumesc. În Irlanda ne confruntăm cu o jumătate de deceniu de uh, austeritate care continuă să-i afecteze pe cetățeni și pe contribuabili. Și din perspectiva acestui uh, uh propuneri, într-adevăr, uh, pare că este o idee bună să um, economisim bani, însă Comisia uh, pare să fie prea ocupată uh, să, mm, cu cifrele pentru a se întâlni cu cetățenii și pentru a vedea care sunt nevoile lor adevărate. În uh, Irlanda, multe persoane cu handicap reușeau să mm, trăiască în mod independent în cadrul comunității, însă acest lucru se va schimba pe viitoare 14% din uh, pensionarii uh, de invaliditate nu mai uh, beneficiază de ajutoare. De asemenea, școlile speciale pentru copii s-au redus, la fel și personalul acestora și um, apreciez răspunsul comisiei. Aștept răspunsul comisiei și vă mulțumesc pentru timp. Mulțumesc. Acum domnul Șogor, un minut. a gazdasági válság negatv következményeinek enyhtése érdekében életbe léptetett megszortó intézkedések általában. într adevăr efectele negative de pe urma acestor măsuri de reducere a cheltuielilor sunt resimțite, în special pentru aceste categorii sociale care au nevoie de o mai mare protecție și care nu se pot apăra singure. Iată de ce ar fi util dacă Comisia ar veni cu recomandări de bune practici în acest domeniu și ar încuraja statele membre să le folosească și uh, să existe un acces mai mare pe piața muncii. Știu că există state membre unde problemele sunt și mai mari uh, față de media europeană. Faptul că Comisia este din ce în ce mai conștientă și acțiunea Comisiei în aceste state membre este și mai necesară. N-ar trebui să lăsăm deoparte aceste grupuri. Domnul Micolașic, mulțumesc, domnule președinte. Persoanele cel mai puțin formate, persoanele vulnerabile, persoanele uh, Um, cu risc de excludere, mai ales persoanele cu dizabilități, mai ales cu dizabilități combinate, fizice și mentale, sunt reprezintă grupurile cele mai vulnerabile în perioada de criză. Și um, acestea pot fi primii care își pierd locul de muncă sau care um, se confruntă cu sărăcia. În uh, perioada de creștere economică, uh, aceste persoane uh, sunt uh, tot uh, marginali în uh, uh, sistemele de securitate socială și mă bucur de faptul că acum la ora 11 și 20 noaptea vorbim în continuare despre acest subiect important. Apreciez ce a spus doamna comisar și anume că Uniunea Europeană uh, este semnatară a Convenției privind dizabilitățile și caută modalități de a avea grijă de acești oameni. Mulțumesc. Care cuvântul domnul Papa Nicolau? Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, criza, și știm asta foarte bine, mai ales în țările care se confruntă cu probleme, cum este Grecia, e bine, criza nu face niciun fel de distinție, niciun fel de discriminare. Și doamna comisar a vorbit despre asta atunci când a menționat problemele cu care se confruntă aceste țări. Deci nu face o distinție legată de oamenii care au mai multă nevoie de, uh, de protecție socială. Nu face distinție față de acei oameni care au nevoie de cel mai mult sprijin. În Grecia, șomajul se ridică la aproape 27%. Este un procent imens, însă în rândurile persoanelor cu handicap, acesta se ridică la 55%. Este vorba despre tinerii cu dizabilități, uh, cărora le este foarte dificil să găsească un uh, loc de muncă, mai ales în contextul în care nu au uh, posibilități de mobilitate și vorbim despre securitate socială, uh, vorbim în teorie, dar trebuie să ne uităm la ceea ce se întâmplă în practică. Foarte des aceste persoane cu dizabilități au talente deosebite și ar putea fi foarte utili societății. Mulțumesc foarte mult și acum uh, doamna Juban, ultimul vorbitor. Portugal, as pessoas com deficiência representam... Mulțumesc, domnule președinte. În Portugalia există aproape un milion de persoane în această categorie. Organizațiile naționale au făcut o analiză recentă a măsurilor care sunt impuse de Uniunea Europeană, de femei și de toți cei care au stabilit aceste uh, planuri de salvare. Persoanele cele mai afectate de toate aceste măsuri sunt persoanele cu dizabilități, în special pentru că îngrijitorii, numărul acestora este în scădere din cauza uh, creșterii plății pentru serviciile de sănătate. Așa că aceste persoane sunt primele afectate și este aproape imposibil să integrezi persoanele cu dizabilități pe piața muncii din cauza șomajului ridicat. Există probleme din ce în ce mai mari de sărăcie, de subnutriție, de foamete chiar în rândul acestor persoane. Măsurile promovate de Comisia Europeană afectează în principal persoanele cu dizabilități. Noi suntem o Europa cu foarte multe bune intenții la nivelul cuvintelor frumoase, dar care după aceea nu se traduc în demnitatea condițiilor de trai acestor persoane. Mulțumesc, spune președintele. Încheiem această procedură de intervenții spontane. Știu că doriți să protestați, dar îmi pare foarte rău. Îndeplinesc toate regulile și acum am să dau cuvântul doamnei comisar Reding pentru încheierea dezbaterii. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Strategia europeană pentru persoanele cu dizabilități pe care o cunoașteți foarte bine pentru că este în aplicare din 2010, ajută statele membre să promoveze incluziunea socială și chiar dacă statele membre sunt cele de fapt responsabile pentru uh, atingerea obiectivelor și uh, oferta de uh, servicii sociale, Comisia Europeană le ajută. De exemplu, la nivelul ocupării avem acțiuni pentru angajarea uh, persoanelor uh, uh, cu probleme din spectrul autismului. Uh, Uh, care este o disabilitate foarte specifică în uh, programele de ocupare uh, obișnuite. Comisia încearcă să ofere soluții și bune practici statelor membre în chestiuni foarte specifice. Dar Comisia trebuie să contribuie Uh, și în nume propriu și de aceea colegul meu, comisarul Andor, a prezentat pachetul pentru investiții sociale pe care Comisia îl folosește pentru a ghida statele membre pentru a investi fondurile disponibile într-un mod mai eficient pentru a exploata capitalul uman și pentru a obține coeziune socială strategia cerată, cerută de domnul uh, Coza, strategia va fi revizuită în acest an, așa cum a cerut-o domnul Coza și mm, modificarea strategiei va fi propusă Parlamentului, evaluarea va fi prezentată, se vor uh, prezenta uh, rezultatele bune, dar și neajunsurile, la nivel de Uniune și de state membre. Noi încercăm să recanalizăm fondurile structurale, nu doar cele disponibile astăzi, ci și cele disponibile în viitor, pentru că în pachetul de reglementare pentru fondurile structurale pentru perioada 2014-2020 am identificat uh, mai multe posibilități de a aborda nevoile persoanelor cu dizabilități și um, un eurodeputat a vorbit despre tranziția uh, în îngrijiri de la îngrijiția în instituții spre uh, îngrijiri în comunitate. Se pun probleme de accesibilitate și, după cum am spus, va face o propunere în acest sens. Fondurile structurale europene pot ajuta statele membre în aceste domenii și modelele de îngrijire și acces pe baza nevoilor fac parte din, fonduri, din uh, obiectivele fondurilor structurale, deci acestea pot fi folosite pentru a finanța aceste acțiuni. Am spus de asemenea și repet faptul că trebuie să avem o atitudine diferită și pentru stimularea serviciilor în aceste domenii, pentru că populația îmbătrânește și vom avea mare nevoie de servicii de acest tip E nevoie și de noi locuri de muncă uh, pentru a oferi aceste servicii și contez pe ajutorul Parlamentului um, oferit nouă și statelor membre pentru că aceste locuri de muncă uh, să creeze creștere economică și să nu fie considerate doar locuri de muncă marginale pentru că sunt de fapt foarte importante. Mulțumesc domnului raportor pentru că a pus degetul pe o rană reală și mulțumesc tuturor eurodeputaților care au luat cuvântul. Comisia va continua eforturile în acest domeniu cu ajutorul dumneavoastră. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă comisar, mulțumesc tuturor vorbitorilor. Președintele mulțumește și interpreților. Dezbaterea s-a încheiat. Mâine, plenară va reîncepe la ora 9, va continua până la ora 14 și apoi după masă de la ora 15 la ora 23. Un punct de ordine, vă rog. Doream să fac o moțiune de ordine, dar am vrut să fac acest lucru mai de mult, când un prezent, când un președinte observă că un membru dorește să facă o moțiune de ordine, trebuie să asculte membrul respectiv.